Wznawiam posiedzenie. Protokół. Doamnelor și domnilor, reluăm reuniunea noastră. Procesul verbal al reuniunii de ieri este vă stă la dispoziție și aș dori să întreb pe, cineva dacă pe toată lumea dacă există obiecții sau comentarii cu privire la acesta. Se pare că nu există, deci procesul verbal este considerat ca fiind adoptat. Ordinea de zi pentru astăzi include uh, declarația Comisiei cu privire la situația romilor